începem ședința comună a Comisiei Envi și Comisiei Agri. Eu sunt oaspete în spațiul dumneavoastră. Noi ne-am încheiat ședința noastră. Am discutat două subiecte importante, agricultura bio și am avut o delegație a Ministerului Agriculturii din Brazilia cu senatori, deputați prezenți. Ambele subiecte au fost foarte interesante, de aceea îmi cer scuze pentru mica întârziere. Stimate doamne și stimați domni, ne întâlnim iată, într-o ședință comună, în afară de estonă și de irlandeză, toate limbile europene uh, sunt uh, oferite în tradu- interpretare. Adoptarea ordinii de zi și aprobarea procesului verbal al reuniunii din 23 februarie 2015 figurează pe primele locuri. Dacă nu există obiecții, considerăm că procesul verbal a fost adoptat. Da. Stimate doamne stomați, domn, nu vreau să vă ofer alte informații. Există raportorii care cunosc acest subiect mult mai bine decât mine. Doamna Moi are uh, o problemă legată de uh, legăturile de zbor. Ca atare încă nu a ajuns în sală și o vom ruga pe doamna Zomer să vă prezinte subiectul. Deci, îi dau cuvântul doamnei Zomer dacă nu aveți obiecții, domnule președinte. În felul acesta vom trece imediat la treabă. Doamna Zomer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, dorim să vorbim despre amendamentele care au fost înaintate în legătură cu problema clonării și trebuie să recunosc că m-a surprins că deși există multe elemente comune în opiniile grupurilor politice, a existat o mare creativitate. 136 de amendamente au fost înaintate, dar pe de altă parte, constat că și uh, citind amendamentele există mult teren comun, multe din amendamente, de fapt, își uh, tratează subiecte care sunt uh, tratate în propunerea de raport a colegii mele Giulia Moi și a mea. De pildă, solicitarea de a se interzice importul și vânzarea clonelor și la descendenții animalelor clonate. De asemenea, solicitarea eh, de eh, a exista certificate de import și o trasabilitate a cărnii. De asemenea, se solicită o exceptare a evenimentelor sportive și culturale, dar asta nu este o idee pe care noi nu o susținem, pentru că ne-am dorit doar exceptări în uh, activitățile de cercetare, ceea ce este o idee susținută și de către grupul ecologiștilor. Împreună cu colegul Köstinger, eu am mai înaintat un amendament legătură cu evenimentele sportive, pentru că mi s-a părut că ă, domeniul nu a fost suficient tratat, pentru că aici se vorbește despre clonarea de animale care ă, sunt reproduse pentru agricultură, dar cred că și animalele ă, care sunt implicate în evenimentele sportive ar trebui să nu fie exceptate de la interdicția generală pe care noi dorim să o impunem clonării. Există și propuneri interesante din partea verzilor, o nouă definiție privind clonarea și de asemenea clonării embrionilor Există și amendamente care susțin alte opinii decât uh, raportoarele. Doresc aici o limitare doar la importul de animale clonate, dar să fie exceptate de, din aceste interdicții de import a descendenților animalelor clonate. Uh, deci ă, nu putem ă, ă, să impunem pe de altă parte o interdicție totală de import de carne din țările în care clonarea animalelor este permisă. Am studiat problematica cu mare atenție. Noi colaborăm foarte strâns cu Giulia Moi și cred că uh, vom ajunge la uh, o soluție și în ce privește propunerile de amendament. Și, stimate colegi, stimați colegi, v-aș fi uh, recunoscătoare dacă uh, veți prezenta acum și veți explica poziția dumneavoastră reflectată în amendamentele pe care le-ați înaintat. Deci, deocamdată vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes aceste explicații din partea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Zomăr, stimate doamne, stimați domni, vom proceda în felul următor și, ca de obicei, vom da cuvântul mai întâi raportorilor din umbră. Sigur că dacă nu doriți să interveniți, nu sunteți obligați să o faceți. Domnul Lavia uh, va prelua. Doamna Ayuza va fi prima. Două minute cel mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E clar că nu am să depășesc aceste două minute. Vreau să mulțumesc uh, doamnelor raportor, doamnei Moi, doamnei Zomer pentru, efort, Zomer pentru eforturile făcute, pentru că, într-adevăr, e vorba de un subiect destul de complicat. Am uh, citit amendamentele și cred că nu ar trebui să spunem că rapoartele EFSA nu sunt științifice. Sunt științifice, pentru că sunt făcute pe bază de date științifice, de către oameni de știință, bazându-se pe lucrările științifice publicate în uh, reviste științifice care există peste tot în lume. De aceea vă rog eu frumos să uh, uh, nu uităm, pentru că aici nu e vorba de un raport făcut de un funcționar, ci un raport al Parlamentului European. Apoi, un alt aspect evocat în amendamente. Trebuie să fim atenți la diversitatea biologică. Da, bun, dar de asemenea să fim în aceeași măsură atenți și la uh, aceste uh, chestiuni legate de clonare. E o tehnică de îmbunătățire, o tehnică de uh, perfecționare. Deci nu are nimic împotriva uh, uh diversității biologice. Pentru că nu uitați, există, spre exemplu, o, o, o uh, metodă de fecundare, spre exemplu, care se poate face prin polen. E cu totul și cu totul altceva. Însă aici ceea ce putem spune este că putem evoca chestiuni de bunăstare animală, însă nu putem spune niște lucruri care nu sunt exacte și care, mai mult decât atât, de fapt, vin în detrimentul rigorii de care trebuie să dăm noi dovadă în momentul în care redactăm astfel de rapoarte. De aceea, uh, ne putem opune, putem spune că e, colonarea contravine bunăstării animalelor, contravine regulilor. Bun, foarte bine și frumos, asta avem voie. Însă nu e bine să evocăm niște argumente care nu sunt dovedite din punct de vedere științific. Iată, acestea erau, aceasta era contribuția mea la această dezbatere. Mulțumesc și m-am încadrat în cele două minute. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Sabo. Am să mă refer mai întâi la domeniul de aplicare al legislației. Multe amendamente, inclusiv cele ale coraportorilor, extind domeniul de aplicare a legislației pentru a acoperi descendenții de clone și produsele alimentare de la acești descendenți. Este un lucru logic. Descendenții clonelor sunt produși ai procesului de clonare – ei transportă genele care au fost în mod deliberat selecționate și copiate. Dacă ne opunem clonării ca principiu, trebuie să ne opunem și cumpărării produselor obținute din te- prin tehnica de clonare. În caz contrar, cred că vom uh, crea o cerere pentru procesul de clonare. Amendamentele mele clarifică faptul că certificatele de import trebuie să dovedească că animalele sau produsele alimentare de origine animală nu provin de la clone sau descendenții clonelor. În acest fel, producătorii europeni sau comercianții nu vor fi obligați să pună în aplicare sisteme de trasabilitate, evitând astfel o povară administrativă pentru întreprinderile noastre. Apoi, în ce privește interdicțiile temporare sau permanente, multe din amendamentele din amendamente încearcă să creeze o interdicție permanentă în loc de una temporară. Sunt de acord cu acest lucru pentru că o interdicție temporară ar transmite un semnal foarte slab. Revizuirea legislației, de asemenea, există multe amendamente care susțin această revizuire a legislației pentru a ține cont de opinia publică. Eu cred că uh, Comisia ar trebui să facă cercetări legate de evoluția opiniei publice, vis-a-vis -vis de acest subiect de clonare și producția de alimente. Toate cercetările actuale arată că publicul european nu-și dorește clonare, iar aceasta este și poziția mea. Cred că datoria noastră ca reprezentanți ai cetățenilor este să reflectăm această poziție în raportul nostru, dar și în uh, negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc! Dziękuję pani poseł Aguilera. Dwie minute. Mulțumesc. Următoarea intervenție pentru două minute, doamna Aguilera. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mă alătur celor care au felicitat pe domnele raportor, doamna Sommer în acest caz, pentru că e de față, și aș dori să spun că amendamentele înaintate merg de fapt pe o poziție uh, oarecum de mijloc între, pe de o parte, propunerea comisiei și, pe de altă parte, propunerile făcute de doamnele raportor, pe anumite aspecte pe care aș vrea să le subliniez foarte pe scurt. Eu sunt de acord cu această interdicție temporară, însă cred că, în același timp, mesajul nostru ar trebui să fie clar. Dacă la un moment dat e nevoie de o interdicție definitivă, eu știu, de-a lungul anilor în timp, constatăm că nu există riscuri, până atunci legislația poate fi modificată. De aceea, poziția mea aș pune eu că undeva la mijloc. Și mai există și un alt aspect foarte important pe care de asemenea vreau să-l subliniez. Rapoartele științifice, și sunt de acord cu cele spuse de colega Iuso, sunt foarte pertinente din punctul meu de vedere, sunt extrem de pertinente. În momentul în care se vorbește despre etică, eu înțeleg, înțeleg că există chestiuni etice, însă etica e proprie și unică și aparține fiecăruia. De aceea nu trebuie să amestecăm chestiunile de etică în acest raport. Eu zic să ne bizuim pe rapoartele științifice. Și în amendamentele pe care le-am înaintat am spus foarte clar că înțeleg că există o dificultate în ceea ce privește descendenția animalelor clonate. Cred că e foarte greu să uh, documentăm deja acest lucru și nu trebuie să facem o normă care să fie imposibil de uh, implementat. Mulțumesc. Pan poseł Nicholson. Pan poseł Nicholson. No, no. no? no. Okej. Okay. Pan poseł Janusz Wojciechowski. Domnul Ianoș Vuciovski nu dorește să intervină. Pani poseł Miller. Mrs. Müller. Doamna Miller, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mie mi se pare că uh, clonarea uh, afectează bunăstarea animalelor și cred că suntem unanimi în a ne opune clonării. De asemenea, ne-am dorit să nu existe o directivă, ci un regulament, pentru că regulamentul creează un cadru legislativ mai bun pentru toate statele membre. Ceea ce este important din punctul nostru de vedere este că Trebuie să cumpărim foarte bine ce uh, alte reglementări trebuie să fie uh, ajustate la aceste prevederi privind interzicerea clonării. De asemenea, Comisia trebuie să analizeze dacă există posibilitatea unei uh, marcări, unor repere și unor concluzii legate de costuri. Dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în același timp ne-am dorit pentru toți cei implicați să nu uh, presupună cheltuieli suplimentare. Tocmai de aceea pentru noi este important să se țină seama de amendamentele avansate de noi. Mulțumesc foarte mult și uh, următorii uh, raportori din umbră și uh, următorii înscriși pe lista vorbitorilor vor fi numiți de domnul Lavia, care preia acum conducerea. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fedele. <clears throat> Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Cred că este un dosar foarte important pentru că uh, reflectă și eh, poziția noastră față de inovație în producția agricolă și în zootehnie. Eh, este foarte clar că utilizarea clonării astăzi afectează sever bunăstarea animalelor și cred că eh, poziția comisiei este una care trebuie să fie susținută. Trebuie să existe în, în Europa o interdicție Eh, da, pe de altă parte, dacă va trebui să fie o interdicție permanentă sau nu, ce este permanent în viața noastră? Eh, vom putea la un moment dat să schimbăm legislația atunci când ni se va părea că nu mai este adecvată. Deci, pentru mine este important să nu respingem evoluțiile tehnologice pe viitor poate peste 20-30 de ani lucrurile se vor schimba. De asemenea, este important uh, să uh, existe acces la material genetic de uh, înaltă calitate, pentru că și sectorul din zootehnic din Europa trebuie să rămână competitiv pe plan mondial. Deci, trebuie să existe evidențe ă, științifice în ce privește riscurile pentru sănătate dacă se folosește carne provenind din descendenții ă, animalelor clonate. Eu cred că nu cred că trebuie să lansăm informația că uh, ar putea să fie periculos pentru sănătate dacă vom consuma carne din uh, descendenții animalelor clonate, dar uh, lucrurile sigur că se pot schimba în timp și în cadrul uh, dezbaterii probabil că vom mai reveni asupra unor idei, s-ar putea la un moment dat să existe și poziții divergente. Mulțumesc, doamna Hasekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte de toate să mulțumesc raportoarei pentru uh, un document foarte bun. Rezultatul mi se pare de asemenea foarte bun, dar vreau să exprim și uh, câteva preocupări. După cum știm cu toții, clonarea uh, nu este dorită de către cetățenii noștri consumatorii um, resping în masă această tehnică și nu cred că este uh, o tehnică utilă nici pentru animale. Nu creează probleme doar pentru animalele clonate, dar uh, și uh, pentru descendenți. Și Ehm, se pare că ehm, tehnica de clonare nici nu s-a îmbunătățit în ultima vreme. Nu există ehm, informații legate de performanțe din acest punct de vedere. Deci trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile în viitor. Dar eu, în clipa de față, îmi doresc uh, o interdicție uh, categorică atât pentru animalele clonate, uh, dar în general vis-a-vis -vis de această practică și în um, alte domenii, nu doar în agricultură, dar și pentru animalele de transport sau pentru animalele care sunt folosite în evenimente sportive. Și eu nu cred că trasabilitatea um, um, poate crea o mare problemă, pentru că uh, cetățenii uh, sunt împotriva animalelor clonate și cred că doresc să știe și dacă nu cumva um, carnea ă, la care au acces provine de asemenea din descendenții unor animale clonate. Tocmai de aceea cred că produsele animaliere trebuie să fie clar etichetate. Mulțumesc, domnul Hausling. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc. Cred că diferențele în acest dosar uh, se regăsesc doar în detalii. Și uh, nu sunt de acord cu ideea formulată de un coleg să lăsăm o portiță între deschisă și dacă apar uh, eventual noutăți în domeniul cercetării științifice, să acceptăm totuși clonarea. Pentru că uh, uh, eu nu cred că până la urmă vom putea fi acuzați uh, că suntem demni de a ajunge la muzeu în Europa pentru că ne pronunțăm împotriva acestei tehnici. Eu cred că dacă ținem seama de legislația pentru protecția animalelor, clonarea deja ar trebui să fie eliminată ca idee, pentru că clonarea produce suferință animalelor ultimii ani nu au adus din acest punct de vedere niciun fel de îmbunătățire a tehnologiei în uh, favoarea, în avantajul animalelor. Deci, de ce să chinuim animalele? Și în ce privește descendenții, eu cred că și în uh, legătură cu carnea importată, trebuie să existe o uh, trasabilitate ca să avem certitudinea că nu este carne care provine de la descendenții unor animale clonate. Deci, uh, să uh, ne respectăm sistemul pe care l-am creat în Europa în ce privește trasabilitatea cărnii să îl aplicăm uh, cu aceeași rigurozitate și vis-a-vis -vis de animalele clonate. Deci noi am înaintat din acest punct de vedere un amendament care să clarifice um, cu um, răspicare această poziție. Și eu mi-aș dori foarte mult să țineți seama de acest amendament. Mulțumesc, domnul Rafronte. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noi nu am depus amendamente, poate că nu am fost suficient de rapis. Am văzut că propunerea Comisiei Europene era în mare acceptabilă, dar existau și lacune, lacune pe care le-au acoperit uh, cele două doamne raportori. S-au spus deja foarte multe dintre lucrurile pe care am fi vrut să le spunem și noi, să se includă și produsele care conțin doar ingrediente din animale clonate, să cuprindem toate animalele, nu numai speciile care sunt crescute în scopuri agricole. Foarte bine și modificarea directivei să devină regulament ca să fie mai stringentă. Sunt de acord și cu faptul că nu trebuie să mai existe vreun caracter provizoriu pentru această propunere. Um, dispozițiile trebuie să fie definitive și dacă um, pe viitor lucrurile vor evolua, putem să revizim oricând legislația, deci nu văd de ce trebuie să existe o limitare în timp. Și e adevărat că cetățenii de foarte mulți ani au arătat că erau îngrijorați în acest, ceea ce privește animalele clonate și trebuie să ținem cont de ei. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum putem să trecem la cea de-a doua rundă de vorbitori. Nu vă pot acorda decât un minut și jumătate. Și începem cu domnul Dorfman. Grazie, președinte. Ia vă simte anche stavo, fa. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm acolo unde ne-am aflat uh, deja cu câțiva ani în urmă, pentru că eu am făcut parte dintre negociatorii uh, în uh, trilogul care a eșuat. Deci, este clar că nu vrem în Europa lapte de la animale clonate și nici carne de la animale clonate. Asta este clar. Întrebarea este însă ce se întâmplă cu materialul germinativ și cu descendenții. Și aici cred că trebuie să ne gândim uh, cum să procedăm, pentru că și Renate Zomă, raportoarea, a spus că nu putem să blocăm importul de carne din toate țările în care în zilele noastre uh, clonarea animalelor este permisă. Deci dacă uh, vom uh, importa carne de undeva din un stat latinoamerican, cum vrem să știm dacă bunicul animalului a fost clonat sau nu? Deci ori ne izolăm um, în ce privește uh, sectorul zootehnic față de uh, lumea înconjurătoare, inclusiv în ce privește materialul seminal, sau uh, încercăm să introducem o reglementare care să fie realistă vis-a-vis -vis de descendenții animalelor clonate. Pentru că um, am încercat să facem acest lucru și cu trei ani în urmă și am eșuat. Mulțumesc, domnul Aniu. I do feel... Eu chiar am senzația că noi anticipăm o invazie de animale și produse pe bază de animale clonate pe piața noastră, ceea ce nu mi se pare deloc uh, verosimil. De ce ar dori un crescător să cloneze un animal? Pentru că este un animal de foarte bună calitate și și-ar dori ca toate animalele sale să fie la fel, dar nu funcționează așa. Pentru că undeva în lume cineva va avea un animal de rasă și mai bună și atunci până și animalul său clonat nu va mai fi atât de bună calitate. De aceea spun că asemenea planuri nu sunt uh, verosimile și știm foarte bine care este rata de mortalitate printre animalele clonate. Eu nu cred că acestea vor avea viața foarte lungă și când vorbiți despre descendenții clonelor, trebuie să vă întrebați de ce un descendent este o clonă și de ce să uh, ai un descendent, de ce să diluezi cu alte gene dacă tot ai clonat un animal pentru că era uh, copia unuia foarte bună. Deci eu nici nu văd de ce un crescător și-ar dori să aibă descendenți. Deci eu chiar cred că ne legăm la cap fără să ne doară. Vă rog să vă gândiți cu toții la acest lucru. Știm foarte bine acum că oamenii se mișcă foarte repede pe întreaga planetă și în mod neintenționat aduc microbi de peste tot și s-ar putea să uh, avem animale în anumite părți ale uh, lumii care sunt imunizate împotriva um, unor boli, dar a, în alte colțuri ale lumii acele animale nu sunt imunizate și să presupunem că apare o problemă gravă în Asia și se răspândește peste tot, inclusiv până în Europa, dar folosind clonarea putem să oprim această um, răspândire a bolii contagioase. Deci poate că clonarea are și efecte pozitive. Mulțumesc, domnul Ferrand. Vă mulțumesc, dragi colegi. În ce privește forma, am fost foarte surprinși de faptul că uh, am fost sesizați cu această problemă a clonării într-un timp record și ni s-a lăsat foarte puțin timp la dispoziție. Dacă și pentru producătorii de fructe și legume și de lapte ne-a fi grăbit la fel de mult, ne a fi fost recunoscători. Astăzi, marea majoritate, dacă nu totalitatea europenilor, sunt împotriva clonării și împotriva clon, uh, produselor pe bază de animale clonate. În America, tendința este strict inversă. Întrebarea mea este, faptul că negocierile uh, TTIP presupun dispariția anumitor norme explică această uh, procedură în marș forțat asupra clonării, eu cred că de fapt dăm dovadă de o mare ipocrizie. Comisia vrea pe de o parte să mențină interdicția uh, clonării animalelor de crescător, care sunt crescute în ferme pe teritoriul UE, dar nu vrea să se opună clonării descendenților acestor animale clonate. Cu alte cuvinte, descendenți care provin din țări terțe, pentru că această practică este interzisă pe teritoriul UE. Dragi colegi, ne-am săturat, suntem sătui de această metodă a Comisiei Europene, care, de fapt, nu apără interesele uh, um, Uniunii Europene și deschide larg ușa intereselor americane. Și ne-am săturat de faptul că împotriva discursurilor frumoase și împotriva faptului că cetățenii refuză clonarea în Europa, noi ne prefacem că ne vedem și refuzăm să fim lucizi și să ne gândim la viitorul continentului nostru. No. Da, Mulțumesc, doamna Grostel. Ca și colegul meu Dorfman, sunt destul de mirată de dezbaterea pe care o avem astăzi, pentru că în urmă cu câțiva ani deja am discutat în lung și în lat, am avut discuții aprinse, am adoptat o poziție, am spus clar că nu vroiam clonare și astăzi, iată că ne grăbim uh, să organizăm o altă dezbatere care mă face să mă simt foarte prost. Care este interesul economic? Dacă punem întrebarea agricultorilor noștri, o să vă spună că el este inexistent. Filiera noastră zootehnică nu are nevoie de clonare. Și știm foarte bine că nici oamenii n-au chef să audă că există animale clonate. Și e și mai rău de ca, ca situația ONG, ONG-urilor. Și de ce suntem obligați să dezbatem? Pentru că există acum o problemă cu importurile, avem niște chestiuni comerciale, dar eu nu văd cum putem să explicăm cetățenilor europeni că din motive de echilibru a balanței comerciale am fi obligați să acceptăm ceva ce de fapt ne dorim. Sincer, eu chiar sunt în încurcătură și o susțin pe doamna Sommer vreau să fiu foarte severă și foarte restrictivă pe această chestiune și nu vreau să punem sub semnul întrebării ceea ce am hotărât deja. Da, știm foarte bine, este o chestiune foarte complexă să vorbești acum despre a doua generație de descendenți unde nu există niciun fel de trasabilitate. Cum? Cum poți să dovedești? Cum poți să fii sigur? Da, dar mă opresc, domnule președinte. Sunt prea multe semne de întrebare întrebări pe care și le pun cetățenii noștri, trebuie să ascultăm, să ținem cont de ei și să nu facem chiar uh, orice. Mulțumesc, domnul Ia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac uh, două observații. Dacă întrebăm uh, pe agricultori ce părere au despre clonare, ei spun că ar trebui să existe reglementări tocmai pentru că carne de la animale clonate pătrunde pe piața noastră. Și în ce privește trasabilitatea vis-a-vis -vis de descendenți, sunt și eu de părerea colegului Dorfman. Răspunsul onest chiar dacă nu îi mulțumește pe toți în clipa de față, este cea mai, cel mai bun. Nu avem cum să creăm garanții că nu va pătrunde pe piață carne de la descendenții uh, unor animale clonate. Pentru că atunci zici uh, până la ce generație uh, de uh, descendenți uh, interzicem importul de carne. Uh, Răspunsul onest uh, este că nu putem să interzicem importul de carne de la clona. Mulțumesc, domnul Lazu. Vă mulțumesc. Noi trebuie să fim împotriva clonării din mai multe motive, pentru că nu putem să cerem trasabilitate pentru uh, produsele Uh, din animalele crescute în Uniunea Europeană și să, în același timp să acceptăm uh, importuri de produse care pot să fie de la animale clonate. Și nu există niciun avantaj pentru uh, crescători. De fapt, nu facem decât să pregătim piața europeană pentru importurile de carne din Statele Unite în cadrul uh, TTIP. Și apoi, pentru că s-ar duce la o uniformizare a agriculturii, pierzând toată diversitatea, cu toate riscurile pe care le uh, uh, presupune, mai ales în ce privește uh, pandemiile. Și ar fi de altfel o lovitură sub centură pentru sectorul uh, um, creșterii animalelor tradițional. Această legislație este adevărată mascaradă. Mulțumesc, doamna Delae. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că eu, în calitatea mea de nou deputat european, îmi dau seama că aici avem o dezbatere similară cu cea despre organisme modificate genetic și ca cea despre noile alimente. Eu cred că trebuie să fim uh, pragmatici și trebuie să găsim o soluție care să fie mai rezonabilă, precum cea pe care am găsit-o pentru ONG-uri, care până la urmă a dus la o deconstruire a Europei. Mulțumesc. Doamna Tornano. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare păcat că o dezbatere atât de importantă uh, este acum o ocazie de a promova uh, mondialismul cu pretextul uh, pericolului pe care reprezintă clonarea, ar trebui să stabilim reguli mondiale. Eu cred că este o dovadă a incapacității noastre de a ne proteja frontierele și de a controla ce intre pe teritoriul UE. Eu înțeleg că statele membre vor să aibă principii comune, însă nu mi se pare normal să apărăm o dimensiune de reglementare la nivel mondial. Să ne alegem modelul nostru alimentar și dacă putem să cooperăm cu eficiență, să o facem, dar dacă nu, să lăsăm pe seama statelor membre să decidă, că oricum sunt entități mai democratice decât Comisia Europeană și pot să țină cont de aspirația cetățenilor lor. Eu vreau să știu dacă Comisia uh, uh, poate să garanteze mai bună protecție a frontierelor și să discute mai mult cu statele membre. În plus, dezbaterea noastră se desfășoară în același timp cu negocierile pentru TTIP. Întrebarea mea este foarte simplă. Comisia are de gând să aibă solicitări uh, ferme și formale în ce privește cămnarea animalelor uh, uh, crescute în scopuri agricole în cadrul acestor negocieri, eu nu am doar motivații um, etice, pentru că există și probleme cu cercetarea și brevetele, pentru că e clar că odată cu clonarea va exista un uh, set de modele din care va, vei fi obligat să alegi, nu va exista alte posibilități, ci tare mie că deschidem uh, cutia Pandorei. Mulțumesc. Acum doamna Șeriel Piric. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fie foarte clar ce vrem să facem, ce putem și ce nu putem să facem în domeniul clonării. Pentru că nu discutăm numai despre animale aici, ci și despre cetățeni și să știm cum putem să acționăm. Sunt elemente foarte importante, am ascultat foarte bine ce spuneau colegii, se vorbește despre materialul seminar, despre uh, um, faptul că se poate congela material seminal uh, care um, provine de la um, bunici și străbunici, dacă se să facem o comparație cu oamenii. Dar ideea este câtă carne găsiți aici la Bruxelles, care provine de la animale clonate. Deci haideți să fim realiști. Eu sunt împotriva clonării animalelor, dar cred că trebuie să fim pragmatici și să știm ce anume se întâmplă sau nu în realitate este motivul pentru care am depus un amendament în atenția doamnei Zomăr uh, cu privire la trasabilitate. Și pun o întrebare și în atenția comisiei, în atenția experților care sunt aici. Eu cred că este un dosar care ne va ocupa încă mult Mulțumesc. Cred că este important să dăm uh, uh, și comisiei ocazia să se exprime nu numai pentru că i s-au adresat întrebări, ci și pentru că vrem să știm care este părerea Comisiei în ce privește amendamentele colegilor noștri. Și dau imediat cuvântul doamnei Chantal Bureschi de la Comisie. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks also to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei Somar pentru prezentarea acestui raport. Înainte de toate, aș dori să mă refer la propunerea care a fost supusă către Parlament și către Consiliu acum ceva vreme, în decembrie 2013. Și din mm, amendamentele ce au fost depuse, cu toții suntem de acord asupra faptului că, de fapt, clonarea ar trebui să fie interzisă pe teritoriul UE, pentru că suntem de acord asupra faptului că acest lucru provoacă prejudicii fatre, pentru față de aceste animale și acest lucru a fost confirmat de către autorități și trebuie să recunoaștem că propunerea care este acum pe masă reprezintă o valoare adăugată Uh, comparativ cu situația actuală, pentru că, înainte de toate, creează certitudine juridică și anume clonarea va fi în mod clar interzisă, deci trebuie să fie foarte clar pentru toți operatorii economici acest lucru în Europa. Apoi, alimentele provenind din animale, animale clonate vor fi de asemenea interzise și, foarte important, există o interdicție în propunere care nu este limitată în timp, ci poate fi revizuită în funcție de un raport emis de către comisie și uh, bazându-ne pe toată informația științifică disponibilă și toate, alte, toate celelalte date pe care comisia va fi în măsură să le colecteze. Deci nu e o interdicție limitată în timp. Deci e clar că știința se va dezvolta pe viitor sau poate că în domeniul știința nu se va dezvolta, așa că trebuie să vedem ce se va întâmpla. Cred că există un anumit număr de elemente pe care trebuie totuși să le recunoaștem și să le subliniem într-un mod foarte clar și realist. Există această chestiune a bunăstării animalelor și există chestiunea descendenței animalelor clonate. Animalele acestea produse, create prin metode tradiționale, e bine, trebuie să recunoaștem diferența. Și există și animale care fac obiectul propunerii făcute de către comisie și acestea care pot, ar putea eventual fi clonate, uh, implică acolo niște chestiuni de bunăstare. Așa că noi nu am văzut legătura între uh, bunăstarea animalelor și carnea de pasăre sau pești. Uh, aici legătura trebuie să se bazeze pe cât e posibil pe realitate, pe chestiuni științifice și pe chestiuni care se țină seama și de bunăstare. Apoi, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă vrem să mergem mai departe, um, așa cum a propus Comisia, trebuie să fim absolut conștienți de principiul de proporționalitate. Comisia a considerat, spre exemplu, chestiunea etichetării și colegii noștri de la Direcția Generală Agricultură tocmai lucrează pe un studiu care va fi disponibil până la finalul acestui an referitor la costurile pe care acest lucru l-ar implica, bazându-ne pe studiul de impact pe care noi l-am realizat și care uh, e clar că implică niște costuri importante pentru fermierii noștri, pentru industria noastră, dacă ar fi să introducem această etichetare. Ca să nu mai spun că dacă ar fi să introducem și o interdicție în ceea ce privește descendența și alimentele provenite din această descendență, nu există nicio justificare pentru a face legătura cu tratatele, spre exemplu pe chestiunile de bunăstare. Nu avem nicio chestiune legată de, de bunăstare aici. Și aș dori, de asemenea, în final să spun că definiția clonării, de asemenea, dacă vrem să o modificăm, ar trebui să fim conștienți de un lucru, și anume că trebuie să facem legătura cu reproducerea asexuată a animalelor. Despre asta vorbim. Pentru că nu e vorba de, și spun între ghilimele, de o reproducere normală ci, deci la care se aplică chestiunile de bunăstare. Deci deja întreaga chestiune a definiției trebuie să fie foarte bine și țintit redactată și să introducă ideea de reproducere asexuată. Și de asemenea aș dori să îi asigur pe deputați asupra unui fapt, și anume că propunerea pe care am făcut-o noi, evident, nu poate face subiectul unui compromis în contextul negocierii TTIP. Este evident. Și ca observație finală, plecând de la amendamentele pe care le-am studiat cu atenție, se pare că multe dintre aceste amendamente ar implica un uh, nou studiu de impact, unul suplimentar. Pentru că implică în deci aceste amendamente un impact mare asupra fermierilor și a trebui, va trebui să studiem acest lucru cu multă atenție, de asemenea bazându-ne și pe articolul uh, pertinent cuprins în tratat. Încă o dată mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată mulțumesc către uh, raportoare. Mulțumesc pentru aceste comentarii utile, mulțumim de asemenea și pentru informația interesantă pe care ne-ați furnizat-o și acum cred eu că a venit momentul să tragem concluzia și a venit momentul să dăm cuvântul doamnei raportor, care a sosit, doamna Moi, și imediat după aceea doamna Sommer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere. În repetate rânduri s-a subliniat că europenii resping tehnica de clonare și nu există încă o reglementare în Europa vis-a-vis -vis de acest subiect. Ne preocupă de mulți ani, este nevoie de un regulament și discuția de astăzi, de fapt, demonstrează că noi uh, nici nu știm în clipa de față ce fel de carne a ajuns deja pe piața europeană și nu putem retroactiv să stabilim acest lucru, dar trebuie să realizăm cât mai rapid o reglementare și eu sunt favorabilă unei uh, reglementări cât se poate de severe. Părerea mea este că și animalele care sunt folosite în evenimentele sportive nu ar trebui să fie exceptate și nici uh, animalele de companie nu trebuie să fie exceptate. Am mare simpatie pentru animalele de companie, dar eu cred că trebuie să ne respectăm principiile. Deci, poate că într-un considerent introducem și această idee, pentru că oricât de mare este durerea când mare șoricarul unei familii, nu cred că din generație în generație trebuie să fie clonat. Deci, cred că trebuie să găsim o soluție. Am discutat și cu ani în urmă eh, problema trasabilității și în ce privește organismele modificate genetic, ne dorim o trazabilitate pentru uh, produse care vin din state terțe. De ce n-ar funcționa acest lucru și în ce privește animalele clonate? Deci, nu cred că trebuie să uh, exagerăm, însă introducând uh, o interdicție de import la produsele animaliere care în totalitate, care provin din țările în care este permisă clonarea. Eu cred că și Consiliul de Miniștri trebuie să caute soluții, Comisia trebuie să caute soluții, trebuie să gândim împreună modul în care trebuie să procedăm, pentru că eu cred că în practică nu uh, vom întâlni uh, multe produse de la descendenții animalelor clonate. Pentru că și în, spuneam, la anim, alimentele e, uh, care deja sunt etichetate pentru a evita e, uh, organismele modificate genetic, lucrurile funcționează. Deci, eu cred că am putea să menținem prevederea că interdicția de a importa carne eh, de la animale clonate este valabilă și pentru descendenți. Deci, v-am ascultat cu mare atenție, mi-am eh, notat sugestiile dumneavoastră voi discuta cu colega mea, Julia Moi. Am stabilit deja datele la care urmează să ne întâlnim pentru a vedea care trebuie să fie linia principală de urmat și pe 17 iunie vom supune la vot în comisie acest raport. Atât am de spus, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau decât să vă amintesc că votul în uh, Comisia mixtă va avea loc pe 17 iunie la orele 15, deci vom vota împreună acest uh, raport în baza articolului 55 uh, nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi, deci putem încheia aici întâlnirea noastră comună. Îi mulțumim și domnului Sikierski și tuturor membrilor celor două comisii care au participat la această dezbatere. Mulțumesc și ne vedem pe 15 iunie.